forumului cu privire la Internet Governance. Iată vine și vorbitorul din partea Comisiei, domnul vicepreședinte Andros. Imediat ce ia loc, îi dăm cuvântul.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 Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Comisia salută inițiativa Parlamentului European de a adopta o rezoluție privind renoirea mandatului Forumului pentru Guvernanța Internetului. Astfel se subliniază aspecte importante ale discuțiilor care au loc la nivel mondial privind guvernanța internetului. Este o tematică prioritară pentru Comisia Europeană și mă bucur că voi lucra cu dumneavoastră dumneavoastră pentru a promova uh, modelul um, de guvernanța internetului uh, cu uh, actori multipli, un lucru foarte important pentru societatea noastră. Anul trecut Comisia a adoptat o comunicare privind guvernanța internetului și politicile din acest domeniu. concluziile Consiliului adoptate în noiembrie ne vor ajuta să ne stabilim o poziție în dezbaterea mondială. Parlamentul European și Comisia au lucrat împreună în acest domeniu, mai ales în contextul uh, FGI. Ne dorim să promovăm un internet, o abordare unitară a internetului care să respecte drepturile și libertățile fundamentale. Comisia își dorește să continue colaborarea cu dumneavoastră în acest sens. Rezoluția Parlamentului European este un nou pas în acest sens. De asemenea, sosește la momentul potrivit pentru că 2015 va fi un an critic pentru guvernanța internetului și uh, ne așteaptă progrese importante. Textul rezoluției recunoaște pe bună dreptate acest lucru și reflectă importanța uh, impactului discuțiilor actuale la nivel european. Obiectivul nostru comun principal este să ne asigurăm că internetul rămâne o resursă cu adevărat globală, eh, liberă de orice uh, interese politice sau economice care ar putea să o acapareze. Internetul uh, trebuie să fie deschis tuturor. Avem nevoie de un sistem bazat pe cooperare, pe încredere și pe drepturi și pe reguli clare. De aceea, un echilibru mondial mai bun ar trebui să conducă la creșterea legitimității mecanismelor actuale în acest domeniu. După cum știți, Comisia a salutat decizia de anul trecut a Statelor Unite de a de a transfera uh, elemente cheie aici către um, partea de guvernanță multilaterală. Sper că se vor face progrese importante, mai ales pe aspectele cele mai delicate, mai ales cele legate de responsabilitate. Aceste mm, aspecte de guvernanță a internetului sunt uh, foarte importante și sunt uh, legate unele de celelalte, sunt interdependente. Trebuie să ne asigurăm că există toate mm, garanțiile și toate controalele necesare. În același timp trebuie să ne asigurăm trebuie să ne concentrăm pe ceea ce se va întâmpla și pe rezultatele pe care le va atinge summitul mondial um, al științelor informaționale. După cum știți, uh, mandatul FGI uh, este abordat în acest uh, context. Se dorește un, o abordare multilaterală mai puternică și, în acest sens, trebuie să ne asigurăm că uh, summitul mondial privind societatea informațională nu va conduce la introducerea unui control guvernamental întărit asupra internetului. De asemenea, sprijinim uh, un FGI mai puternic din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere al substanței, al fondului. Este esențial pentru a garanta stabilitatea care trebuie să meargă mână în mână cu așteptările din ce în ce mai mari din partea comunității internaționale. De asemenea, avem nevoie de noi platforme care să completeze discuțiile actuale privind guvernanța internetului. Însă, fără uh, să uh, se mm, suprapună cu eforturile existente. Comisia susține Uh, concluziile inițiativei Net Mondial și mă bucur să fac parte din această inițiativă. Și sper că acest model uh, multidisciplinar va fi adoptat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Dau cuvântul acum grupurilor politice. PPE, primul vorbitor, un minut și jumătate, doamna Pilar del Castillo Vera. Mulțumesc, domnule președinte îi urez bun venit domnului Ansip, vicepreședintele Comisiei. Discutăm astăzi despre o rezoluție care se bucură de sprijinul marii majorități a acestui Parlament uh, cu un obiectiv foarte clar. Se discută despre multe teme, însă principalul obiectiv este să transmitem un mesaj clar pentru ca forul de guvernanță a internetului să uh, își poată desfășura și pe viitor activitatea. Și adunarea generală a ONU va lua o hotărâre în această privință în 2015 dacă se va renoi sau nu mandatul. Însă noi, Parlamentul European și din experiența pe care am avut-o, am participat cot la cot cu Comisia și știm că e fundamental să se renoiască mandatul acestui for deoarece e un for care reprezintă toate părțile implicate și asta e important când e vorba de internet. Există amenințări uh, legate de faptul că relațiile interguvernamentale ar putea să aibă aici întâietate în defavoarea abordării uh, cu toate părțile implicate, multiparty. Deci de aceea noi trebuie să transmitem un semnal clar către Comisie și Consiliu și de asemenea către fiecare stat membru, deoarece cu toții trebuie să sprijinim acest îndemn față de Organizația Națiunilor Unite pentru a uh, renoi mandatul acestui for de guvernanță internet. Vă mulțumesc. Urmează doamna Camervert. Camervert. Colega Petra Camervert. Mulțumesc, domnule președinte reprezentanții intereselor din 144 de state a fost prezent la Istanbul la ultimul forum acesta al guvernanței. Acest forum își propune ca să-i inspire pe cei care au putere decizională în domeniul internetului. Se bazează pe un mandat al Națiunilor Unite și lucrează pe baza articolului 19. Forul are această putere unică de a fi respectat la nivel mondial. Însă Internet Governance înseamnă mai mult decât doar reglementare. E vorba de o abordare holistică. Au identificat următoarele probleme cheie. Drepturile, libertatea și accesul la informație și drepturile utilizatorilor pe internet. Și la forumul din da- de la Davos s-a vorbit despre aspecte juridice ale internetului interesant de văzut că acolo repre, uh, reprezentanții economiei au arătat că se poate ajunge astfel la o putere concentrată prea mare pe internet. Deci în ambele cazuri e vorba, e nevoie de neutralitate a rețelei. Statele Unite s-a recunoscut acest efort și ar, ar trebui să vedem și noi în uh, Europa cum stau lucrurile. Să nu cădem în capcana furnizorilor de internet de aici, care să ne spună nu avem nevoie, de exemplu, din Statele Unite, la noi internetul încă funcționează. Da, încă funcționează pentru că am recunoscut că dezbaterea cu privire la aceste servicii speciale este mai mult decât o prioritizare și vorba de libertatea în comunicare și de aceea cred că trebuie să folosim această platformă. Mulțumesc doamnei Camerevert. Pentru conservatorii europeni urmează Vicky Ford, tot două minute. Mulțumesc! Internetul trebuie să fie deschis, dar sigur, accesibil, dar la îndemâna tuturor, divers și dinamic. Și începem dintr-o poziție bună. Forumul Economic Mondial a menționat țările cele mai pregătite din punct de vedere tehnologic. Primele trei sunt toate în Europa. Pentru a folosi acest potențial avem însă nevoie de încredere. Consumatorii trebuie să știe că drepturile sunt protejate și că datele sunt uh, stocate corespunzător. De asemenea, creatorii de proprietate intelectuală trebuie și ei să știe că activitatea este apreciată și respectată. Investitorii trebuie să știe că regulile nu se vor schimba în permanență, iar companiile trebuie să știe că există un nivel egal pentru toți, unde companiile mici nu sunt împiedicate să funcționeze de companiile mari, la fel nici cele noi de cele vechi. Este dar, deci esențial să avem un internet sigur, dar când vorbim de această neutralitate, să nu uităm să nu punem obstacole pentru viitor, să nu subminăm securitatea societății și libertățile uh, copiilor noștri. să nici nu pierdem ocazia de a pierde analiza uh, cantităților mari de date care există. Trebuie să avem acces la aceste date. Sunt întrebări fundamentale, așadar, trebuie să respectăm ceea ce ne spun experții de securitate și să punem la dispoziție mijloacele pentru a apăra siguranța cetățenilor noștri. Pentru a da viață acestei viziuni avem nevoie de o, globală, de o viziune globală. Trebuie să lucrăm cu toți cei implicați, să ascultăm atât pe consumatori cât și companiile, publicul și autoritățile publice și sper că ideea va ajuta acest proces și că până la urmă va fi mai bine pentru noi toți dacă lucrăm împreună. Mulțumim doamnei Ford. Urmează doamna Calas, numele ALDE. Um, Mulțumesc. E clar că în această dezbatere ne punem întrebarea dacă internetul depinde un fel de drept al omului sau un fel de utilitate ca apa. Dacă da, atunci care sunt drepturile online? Internetul nu cunoaște frontiere, nu e nici măcar european e global și orice regulă privind supravegherea, privind uh, concurența, trebuie văzută în context uh, global pentru a împiedica fragmentarea internetului. De aceea, noi, ca europeni, trebuie să sprijinim și să fim implicați activi în acest for de guvernanță internet. Au loc dezbateri și la nivel național în legătură cu internetul și e o ocazie deosebită pe care nu trebuie să o ratăm. În numele liberalilor subliniez în această rezoluție că drepturile omului și libertățile fundamentale pe care le avem uh, offline ar trebui protejate și online. De multe ori uităm asta. Statul controlează de multe ori internetul, crește de asemenea monitorizarea internetului uh, peste tot în lume, chiar unor și în Europa. Țara mea, Estonia, e cea de-a doua în ceea ce privește libertatea internetului, însă a fost practic, practic o excepție. 84% din țări în 2014 aveau legi slabe sau chiar nu aveau deloc legi pentru a-și proteja cetățenii de supravegherea în masă. Deci e din ce în ce mai rău, deoarece în 2013 procentul era de 60%. Drepturile indivizilor de a avea comunicații sigure, dreptul la criptare, de asemenea, trebuie văzute și discutate în cadrul aceleași dezbateri prin acest for. Eu cred că dreptul la intimitate pe internet e esențial. Internetul trebuie să rămână o platformă deschisă de inovare, de schimb, de idei. Sper ca aceste valori să fie promovate și apărate activ de Comisie la nivel internațional. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum îi dau cuvântul domnului Raymond herr präsident! există o contradicție interesantă aici. Puține lucruri sunt mai reglementate decât programele de calculator și totuși internetul e o poveste de succes nereglementată. Standarde deschise, surse, deschidere, fiecare poate face ce vrea. Și numai așa internetul a putut deveni o asemenea poveste de succes. Această libertate a situației nereglementate este însă în pericol pentru că s-au schimbat interesele, pentru că guvernele își doresc o reglementare mai puternică care le-ar da avantaje iar Parlamentului ar sta bine să uh, lupte pentru o rețea liberă, să lase să uh, lase inter, uh, sau să susțină ideea ca internetul să fie în continuare liber reglementat. Mă bucur că avem do- majoritate aici. Deci, pe de o parte, neutralitatea rețelei și pe de altă parte, supravegherea. Un internet liber are nevoie de neutralitate, suntem de acord cu toții. Sper ca în anii următori, când vom ajunge la vot, să găsim definiții comparabile pentru această neutralitate. Că mă tem că nu înțelegem cu toții același lucru. Din perspectiva mea, neutralitatea nu poate fi mai mare sau mai mică, ci fiecare transfer de date trebuie tratat la fel. Sper că putem fi de acord cu toții. Iar la supraveghere, de asemenea, cu toții sunt pentru, pentru că li se protejează astfel drepturile, însă sper că tocmai noi, Parlamentul, vom lua o poziție clară pe viitor pentru a proteja drepturile și libertățile cetățenilor, în special ale celor uh, nevinovați e un interes mai mare decât cel al serviciilor secrete. Și în încheiere, încă un aspect. Dacă e să luăm în serios acest forum, ar fi bine să trimitem o delegație largă acolo. Mulțumesc. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Agnew, kaksi minuuttia. Mulțumesc, care cuvântul domnul Agnew, două minute, din partea FTT. Ar trebui să fim atenți la această sintagmă, guvernanța internetului. Toți cei care credem în libertatea de exprimare, în libertatea de religie sau în libera întreprindere ar trebui să uh, se teamă de această sintagmă. Uh, dacă ne uităm la reuniunile FGI uh, din ultimii ani, uh, vedem că au făcut mare vâlvă, dar numai atât. Existența internetului și facilitarea schimbului de idei um, înfricoșează elita pentru că nu mai reușește să controleze și să manipuleze masele. Este o amenințare uh, la um, ordinea prestabilită și asta încă de la Biblie și de la Evul Mediu. Cu alte cuvinte, ar trebui să existe mijloace pentru uh, evitarea diseminării pornografiei infantile. Într-adevăr, trebuie luate astfel de măsuri, însă orice altfel de restrângere a libertății internetului trebuie evitată. Când vorbim despre guvernanță, nu trebuie să uităm că Uh, guvernele naționale sunt uh, incapabile la rândul lor să gestioneze propriile lor uh, proiecte de IT. FGI ar trebui să-și propună să protejeze libertatea internetului și să creeze condiții înfloritoare pentru întreprinderile din acest domeniu și nu să pună bariere. Un acord privind standardele internaționale pentru internet trebuie să existe, însă uh, nu trebuie să împiedicăm internetul să rămână un motor al libertății și al creșterii. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Ial cu un minut. Internetul reprezintă astăzi o unealtă formidabilă de promovare culturală, ideologică. E o zonă gigantă de liberă expresie, practic singurul câștig democratic din ultimii 15 ani. Când vedem cum atâtea țări și atâtea țări se întorc către, autorita, către autoritarism și oligarhie, internetul uh, e un suflu de aer proaspăt. Această tehnologie e tribuna opiniilor care se opun curentului principal liberal. E inacceptabil însă să se promoveze terorismul pe internet. Însă totuși să fim atenți, deoarece prin închiderea site-urilor jihadiste vom detecta și mai greu activitățile teroriste. Vom instaura o stare de excepție permanentă în prejudiciul tuturor. Nu trebuie să aducem atingere drepturilor uh, tuturor. Deci dacă au loc accidente aviatice, nu înseamnă că trebuie să interzicem uh, zborurile. Vă mulțumesc, Care cuvântul doamna Verheyen. Stimate domnule președinte, dragi colegi, 2015 va fi un an important pentru evoluția de noi structuri de guvernanță pe internet. Parlamentul și Uniunea trebuie să participe la aceste dezbateri internaționale. IGF a propus, a oferit un cadru în trecut și asta ar trebui să și continue prin prelungirea mandatului IGF. E important ca în acest sens să subliniem importanța acestei abordări care să țină cont de toți actorii implicați. Ar trebui să insistăm pe această abordare pentru că numai împreună cu toți cei implicați putem găsi soluții coerente pentru internet. Acest model nu poate fi limitat. Abordarea interguvernamentală pe care o cer unii și alții e calea greșită. Deci statele membre și cei interesați sunt invitați să verifice acest model lucrând la nivel regional, local, eh, național și mai departe pentru a invita pe toți să participe și a da astfel un input coerent activităților acestor grupuri. Internaționalizarea acestor discuții importante ar trebui dusă mai departe internaționalizarea ICAN fără a se pierde încredere. Aș sublinia că această activitate trebuie să fie în continuare responsabilă și transparentă ar trebui prioritizate și internaționalizate funcțiile AIANA și aici aștept ca noi, Comisia, dar și Parlamentul să participăm activ și susțin și ideea colegului nostru să trimitem o delegație mai puternică la următorul forum. Mulțumesc. Urmează domnul Pohe. Mulțumesc, domnule președinte. Salut faptul că Parlamentul European este cel care are acum uh, conduce inițiativa într-un domeniu cheie, cum este cel al internetului. 2015 este un an crucial nu numai în ceea ce privește prelungirea mandatului FGI, dar și în ceea ce privește transferul um, IANA către comunitatea multilaterală mondială, precum uh, un an important și pentru o inițiativă ca net mondial. Cred că Mandatul FGI trebuie să fie renoit, trebuie să fie lărgit, este o platformă importantă pentru discutarea rolului uh, esențial al internetului pentru economia noastră. De asemenea, aspectele reglementare și cele de protejare a confidențialității a, a, sunt de asemenea foarte importante. Mulțumesc! Thank you, Chair. I fully agree with the... Doamna Haransova, mulțumesc. Am de acord cu, sunt de acord cu comentariile făcute. Trebuie să renuim mandatul acestui for. Și, într-adevăr, avem nevoie de mai multă guvernanță a cadrului tehnic internet și a altor servicii. Piața comună digitală trebuie să fie în inima economiei europene, așa cum se spune în rezoluție. Creșterea care ține de acest uh, sector e prevăzută la aproximativ 11%, iar contribuția la PIB ar putea să crească de la 3,8% în 2010 la 5,7% în 2016. Aceste cifre nu țin cont de beneficiile indirecte a unei piețe digitale comune. Uniunea Europeană și acest Parlament trebuie să joace un rol în aceste discuții. Reglementarea pieței eh, digitale unice nu trebuie lăsată unor organisme pe care nu le controlăm. Însă, în același timp, trebuie să spun că guvernanța internațională a internetului e o sabie cu două tăișuri. Noi uh, Vorbim din ce în ce mai mult pentru guvernanța internetului, însă există țări care nu respectă deloc drepturile fundamentale și drepturile omului. Uniunea Europeană trebuie să își mențină eforturile pentru a avea un front comun cu alte țări care gândesc ca noi împotriva celor care vor să abuzeze de internet pentru a justifica cenzura sau uh, încălcarea libertății de expresie sau de unirea cetățenilor. Trebuie să ne unim împotriva Uh, supravegherii în masă pe internet. Trebuie să acceptăm că accesul liber la informație reprezintă singura cale. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Reda de la Vers. Vice President, dear colleagues, the internet is global by Internetul este global prin natura sa, dar deși forumul nu e un for decizional, el a devenit o parte importantă a dialogului global însă mai sunt multe de făcut pentru a ne asigura că toată lumea poate participa în acest dialog într-un mod coerent. Guvernele, societatea civilă, industria, partea tehnică, cu toții participă. Și e clar că unele dintre aceste grupuri au nevoie de mai multă susținere externă pentru participarea lor decât alții. În special, participarea societății civile trebuie susținută activ de Uniunea Europeană. De exemplu, finanțarea stabilă a acestui forum importantă pentru independența sa. Important mai ales dat fiind faptul că la ultima întâlnire de la Istanbul au fost grupuri care au, fost, uh, au menționat că nu au fost invitate, fiind prea mici și au uh, creat un for paralel online. Deci, Uniunea Europeană trebuie să se asigure nu doar că acest forum e finanțat corespunzător, ci să participe și tuturor cluburilor politice să trimită reprezentanți acolo încât să fie într-adevăr un forum reprezentativ. Mulțumim. Numează doamna Troșcinski. Mulțumesc, domnule președinte. Este adevărat, internetul este un spațiu al libertății pe care trebuie să-l protejăm, dar după revelarea existenței unor programe de uh, supraveghere a internetului de către agenții americane, precum și riscul um, legat de mm, independența statelor europene, uh, poporul european așteaptă o reacție din partea dumneavoastră. Ne spuneți că această guvernanță mondială a internetului ar trebui să garanteze drepturile și libertățile fundamentale. Uh, de asemenea, este nevoie de uh, organizare mai funcțională și mai eficientă a internetului și disponibilitatea sa oriunde și oricând. Care sunt obiectivele și care sunt problemele pentru ca uh, națiunile europene să ajungă să fie spionate, pentru ca cetățenii noștri să nu mai aibă viață privată? avem foarte mari dubii legate de obiectivele dumneavoastră și față de voința dumneavoastră de a răspunde cerințelor um, Statelor Unite. Aceste rezoluții nu pot să ne liniștească. Forumurile, schimburile de informații nu par să-i facă pe americani să-și schimbe părerea. Da, Uniunea Europeană trebuie să facă mai multe eforturi pentru a avea o poziție adevărată în dezbaterea mondială. Mulțumesc. Uh, Doamna Tunun Hohenstein. Mulțumesc. Acest for uh, privind guvernanța internetului este astăzi structura cea mai democratică uh, în cadrul căreia putem discuta despre viitorul internetului. E o structură mm, în cadrul căreia cooperează state, dar și reprezentanții ai lumii afacerilor, ai tuturor părților interesate, ai ONG-urilor, cetățenilor, deci diferite părți interesante care discută despre viitorul internetului. Și moment, în ziua de astăzi e foarte important să discutăm despre asta. Există multe provocări, internetul se schimbă, din ce în ce mai mulți utilizatori folosesc internetul și folosesc din ce în ce mai mult timp. Există de asemenea din ce în ce mai multe aplicații pe internet, folosim din ce în ce mai multe aparate mobile, acum ne folosim mult mai mult deci, de toate aceste aplicații, fie că e vorba de aplicații pe calculator sau nu. Există aplicații foarte practice legate de internet. Și tot acest context face ca astăzi internetul să fie din ce în ce mai uh, amenințat. Trebuie să vorbim despre modul în care am putea avea un internet deschis în ciuda evoluțiilor tehnologice la care asistăm. E important ca mandatul acestui for să fie prelungit de către ONU. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum îi dau cuvântul domnului Weidenholzer. Guvernanța internet este una dintre cele mai mari provocări globale, una istorică. Așa cum la începutul secolului 20, când a început motorizarea, așa avem și acum nevoie de un set de reguli. De aceea avem nevoie de acest forum IGF și mă interesează în special două aspecte pe care nu pot să le repet suficient de des. În primul rând, protejarea sferei private și datele personale sunt proprietatea indivizilor respective. Apoi, întrebarea cum organizăm internetul, pentru că e un mediu deschis tuturor, iar principiul neutralității trebuie să fie foarte clar. În ambele cazuri, Parlamentul a luat decizii importante. Așteptăm și din partea Consiliului să renunțe la poziția lentă și să ia o hotărâre. Mulțumesc. Doamna Șache, mulțumesc. Guvernanța internetului este o contradicție în termen, pentru că trebuie să ne dorim cu toții ca internetul global să rămână deschis, fără niciun fel de barieră nenecesară. Dar ca acest lucru să fie posibil, trebuie luate multe decizii la multe niveluri în mod corect. Și această abordare multilaterală ar trebui să uh, capete o semnificație crescută. Uh, guvernanța nu trebuie lăsată Rusiei, Chinei sau altor guverne care caută deseori uh, să um, profite de legitimitatea forurilor de genul FGI pentru propriile lor interese izolate. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că neutralitatea internetului este uh, garantată aici și la nivel global și trebuie să lucrăm împreună cu utilizatorii internetului, cu ONG-urile și cu partenerii de la nivel global pentru ca aceste drepturi și libertăți fundamentale să fie aplicabile și online și offline. Trebuie împreună să protejăm internetul deschis, să-i permitem să uh, Uh, aducă beneficii tuturor, acum și în viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamnă Șache, aveți uh, un cartonaș albastru de la doamna Morvai. Acceptați uh, întrebarea? Doamna Morvai, aveți cuvântul, 30 de secunde. Mulțumesc. Ați vorbit despre Rusia care mm, face presiune asupra internetului și mă întreb, uh, am fost eu prost informată dacă aș spune că Edward Snowden este cel care a dezvăluit controlul uh, americanilor asupra internetului și totuși astăzi uh, își are domiciliul în Rusia. Uh, cum uh, se potrivesc una cu alta? Doamna Șache, așa cum știe stimata colegă, doar pentru că un uh, lansator de alertă a dezvăluit controlul uh, asupra internetului de către Statele Unite, nu um, justifică în niciun fel modalitatea în care Rusia restrânge drepturile de exprimare online și offline și modul în care afectează mm, utilizarea internetului nu numai de către utilizatorii din Rusia, dar și de către cei din exterior. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnule Berton un minut. Internetul trebuie să fie un spațiu al libertății care să respecte uh, libera exprimare, însă în același timp dreptul la uitare trebuie respectat, un aspect fundamental din protecția vieții private și a datelor personale. Dreptul la uitare a fost consfințit pe 13 mai 2014 printr-o hotărâre a Curții de Justiție Europene. Astfel, orice persoană lezată de informațiile publicate pe internet pot obliga uh, uh, exploatantul motorului de căutare respectiv să retragă datele respective. Dacă e o hotărâre importantă, însă nu e suficientă. Firma Google încearcă să reziste. Tocmai a publicat pe 6 februarie un raport care pune la îndoială acest drept la uitare. De aceea acest for privind guvernanța internetului trebuie să uh, facă în continuare ce a început să facă curtea. În primul rând, termenul de mm, uh, expunere a informației respective, echilibru între dreptul la uitare și dreptul publicului de a fi informat, în al treilea rând, dacă e posibil, să se uh, acorde acestui drept la uitare o dimensiune um, extraeuropeană, mai ales uh, gândindu-ne că trebuie să ne impunem versiunii americane a firmei Google. Doamna Nibler are cuvântul. Mulțumesc tuturor. Avem nevoie de fair play în internet, avem nevoie de acces pentru toată lumea la internet, avem nevoie de evitarea discriminărilor pe internet, trebuie să existe încredere, protecția datelor, protecția proprietății intelectuale, toate acestea sunt foarte importante. Ceea ce cred că trebuie spus este că acest, plat, acest forum e o platformă foarte importantă și utilă și a făcut bine treaba până acum și de aceea sper că acest mandat va fi prelungit. Și dacă va fi prelungit, stimați colegi, stimate colege, noi europenii trebuie să fim uh, o voce clară, puternică și mai sublinea ce a spus colega mea, necesară o prezență puternică din Parlament, deci o delegație puternică pe lângă comisarul de resort. Și aș dori ca cu această ocazie să mă mai refer la cadrul juridic și continuarea dezvoltării acesteia. Să aduc aminte că avem și noi teme de casă în acest sens. Vorbim de protecția datelor, regulamentul de bază, pachetul Telecom. Rog statele membre care au întârziat să se miște ca să putem progresa în negocieri și să încheiem pachetul în Europa pentru a avea o voce puternică. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Dante, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, internetul e o sursă nelimitată de cunoștințe, de informații, E un instrument strategic cu valențe geopolitice clare, o nouă agoră virtuală care se aseamănă cu fostele agore. Internetul e din ce în ce mai important, însă nu există o guvernanță adecvată care să garanteze transparența, siguranța și neutralitatea acestuia. Uniunea Europeană trebuie să aibă aici un rol de lider la nivel internațional și să recupereze timpul fiertut pentru ca internetul să fie cât mai sigur și inclusiv fără să se pună în pericol libertățile și drepturile care, din păcate, pe internet pot găsi noi căi de a se afirma. Cetățenii trebuie să aibă încredere în mediul digital pentru a profita de toate șansele pe care le oferă acesta, cum ar fi comerțele electro- electronic sau alte servicii. E important să se ajungă la un acord privind directiva privind siguranța drepturilor informatice. Ar fi un prim pas foarte semnificativ. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul uh, domnul Salini. Mulțumesc, domnule comisar. Prin acest for avem posibilitatea de a menține internetul deschis Internetul e un loc prin care societatea și-a redescoperit în mare parte multe din posibilitățile pe care le lăsase uitării. Prin internet putem avea un spațiu de creare a valorilor, putem avea un spațiu uh, prin care uh, să dez- creăm dezvoltare și nu doar așa cum se întâmplă în ultima vreme, doar un loc insidios unde există și nesiguranță. E sarcina noastră să încurajăm o adevărată guvernanță și nu sunt de acord cu cei care au spus chiar și astăzi aici că acest concept de guvernanță e incompatibil cu conceptul de internet. Eu nu cred că lucrurile stau astfel. Guvernanța nu înseamnă să uh, vigilezi în mod protector și să încerci să închizi anumite lucruri. Nu, trebuie să uh, uh, monitorizez puțin situația pentru ca internetul să fie deschis pentru toți. E clar că trebuie făcute, trebuie luate măsuri. E drept că acum uh, regulile californiene sunt practic cele care se impun. Și e clar că internetul e imens și ne putem aștepta, bineînțeles, la evoluții și vă mulțumesc pentru faptul că am avut această discuție și eu uh, îmi o doresc să avem o poziție fermă în cadrul acestui for internațional de guvernanță a internetului. Sper să-și mențină rolul în timp. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Salini. Acum are cuvântul domnul Blanco Lopez. Și eu vreau să vă spun că trebuie să prelungim mandatul acestui for de guvernanță a internetului. E bună această abordare a negocierilor între mai multe părți, însă vreau să mă refer la un aspect nece, u, uh, esențial, și anume nevoia de a avea un internet deschis. E nevoie de eforturi pentru a asigura protecția uh, neutralității internetului. Doar așa putem asigura libertatea de expresie, putem încuraja creșterea și uh, crearea de locuri de muncă. În noiembrie s-a creat, uh, s-a dat o linie clară pentru a avea măsuri mai bune de protecție a neutralității. În ultima vreme, președintele Comisiei Federale de Telecomunicații a spus că nu ar trebui ca, furnizor, uh, ca furnizorii să discrimineze în ceea ce privește conținuturile. Deci, iată că americanii au început să facă câte ceva. Europa nu are cum să rămână în urmă. Trebuie să garantăm neutralitatea internetului, să avem un internet liber și deschis pentru a garanta libertatea de expresie pe internet. Deoarece astfel talentele noastre inovatoare să genereze locuri de muncă. Vă mulțumim. Acum are cuvântul domnul Rubic. Ja, recht herzlichen Dank. Vă mulțumesc, domnule comisar Ansip. Guvernanța internetului este într-adevăr întrebarea viitorului. Tocmai de aceea, Comisia Libe a adresat o întrebare cu solicitare de răspuns uh, oral de, re, care se referă la posibilitățile de supraveghere a internetului și am văzut foarte clar că nu doar serviciile secrete pot uh, supraveghea uh, internetul, dar este posibil ca și organizații teroriste pot uh, accesa informații care duc la desecurizarea legăturilor de internet. Drept urmare, nouă ni se pare că, că este deosebit de important să definim siguranța aparatelor, pentru că uh, Trebuie să ne asigurăm ca proprietarul unui uh, aparat să fie cel care decide ce anume uh, face cu aparatul uh, respectiv. Avem nevoie de un sistem de protecție a acestor aparate digita- digitale. Pe viitor trebuie să ne asigurăm că aceste aparate nu sunt uh, abuzate de terți pentru că nu, poate, nu putem accepta ca cineva din exterior, de exemplu, să îmi influențeze votul meu aici în uh, emiciclu. Și pe viitor, cetățenii trebuie să fie siguri că, de exemplu, secretul poștal este asigurat și într-o lume digitală. Până la urmă, neutralitatea internetului nu trebuie să fie abuzată pentru că capacitățile nu pot fi extinsă la nesfârșit. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna... Nu, nu o văd pe doamna Flașicova Benova în plenară și dau cuvântul doamnei Spiraki pentru un minut. Thank you, Mr. President. Eh, mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, stimați colegi. Uh, internetul este mijlocul prin care putem ataca piața unică, prin care putem face progrese. În conformitate cu studiile este vorba despre poarta pentru sute de milioane de consumatori care pot să permită creșterea PIB-ului în acest sector cam cu 4%. De aceea avem nevoie de internet pentru a putea avea cel mai bun sprijin instituțional printr-un acord internațional. Siguranța statutului personal, a datelor personale, protecția copiilor, a libertății de exprimare și a libertății de circulație a ideilor trebuie să fie uh, apărată și trebuie să fie susținută. Internetul trebuie să fie neutru și trebuie să apere competitivitatea noilor întreprinderi inovatoare care pot să facă în așa fel încât spiritul întreprinzător să pătrundă în Uniunea Europeană prin noile întreprinderi. Gestionarea internetului așa cum s-a spus la conferința din 2006 din Grecia, poate să contribuie la o mai bun și mai mare, mai amplu schimb de idei și poate de asemenea să contribuie la promovarea unor politici ale libertății pentru cetățeni și pentru întreprinderi. Și de aceea este important ca Parlamentul European să transmită un mesaj clar Organizației Națiunilor Unite și trebuie să luăm și măsurile necesare pentru a completa piața digitală unică, pentru a finaliza importantă, trebuie să înlăturăm ultimele obstacole. Doamna Flasicova Benova. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Internet, online uh, milioane de europeni utilizează internetul în fiecare zi uh, pentru activități comerciale și pentru a fi conectați cu restul lumii. Uh, rețeaua globală se dezvoltă în continuare zilnic ca rezultat al unui model de guvernanță de succes, uh, permite schimburi între cetățeni în general, oameni de știință, uh, IMM-uri și companii în general modelul de guvernanță a internetului a devenit o platformă democratică pentru schimbul de cele mai bune practici și de aceea susținem dezvoltarea în continuare. Fac apel la Uniunea Europeană și la statele membre să susțină această abordare de succes a guvernanței internetului, gândindu-ne că în 2015 ONU își va revizui politicile generale și Eh, trebuie să eh, profităm de avantajele oferite nouă de forța de muncă tânără, putem, putem astfel deveni un model. Trebuie să ne gândim la roaming, la uh, drepturile de autor, la neutralitatea netului. Toate acestea ne vor profita să profităm de acest impuls pentru a avea o piață unică digitală în Europa. Mulțumesc și acum, spune președintele, trecem la procedura intervențiilor spontane avem uh, uh, posibilitatea de a da curs tuturor cererilor, pentru că avem timp și voi citi numele în următoarea ordine. Van Nistelrooy will start, uh, then... Uh, Va începe domnul Van Nistelrooy, apoi domnul Caputo. The, uh, Mr. Jakovcic, uh, Mr. Etheridge, uh, Mr. Sojar, Madame Sojarova, Mr. Negrescu and uh, Mr. Nagy and Mr. Boni. Cu aceasta am încheiat lista. Deci domnul Fanisteroi are cuvântul. Um, President. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Mă bucură faptul că discutăm această propunere și după șapte ani am reușit să discutăm și un pro, o moțiune de rezoluție pentru care doresc să-i mulțumesc doamne Pilar Castillo și colegilor cu care a, a contribuit. Acest uh, subiect este unul deosebit de important și pentru țările mai puțin dezvoltate. Aș dori să-l întreb pe domnul Ansip dacă Uniunea Europeană nu poate oferi sprijin uh, participării non-guvernamentale din uh, țările în curs de dezvoltare. Și poate voi primi un răspuns la această întrebare. În al doilea rând, eu am uh, participat de două ori la, la asemenea evenimente, la Vilnius și la Atena, și am observat cu aceste ocazii că este, posibilă, este posibil un alt tip de comunicații cu parlamentele naționale. Mă întristează puțin uh, faptul că participarea parlament, Uh, parlamentelor a tot scăzut în ultima uh, perioadă, deci nu este mesajul uh, cel mai bun pe care îl transmitem, deci trebuie să revenim la o mai mare implicare. Vă mulțumesc, care acum cuvântul domnul Caputo. Il rinnovo del mandato... Mulțumesc. Renoirea mandatului formului pentru guvernanța internet trebuie să fie susținut uh, de plin de Parlamentul nostru. Din 2005 și până acum, forumul a avut marele merit de a favoriza o dezbatere transparentă și multilaterală privitoare la guvernanța internetului, sporind și nivelul de cooperare între toți actorii instituționali și societatea civilă. Internetul joacă un rol din ce în ce mai important în viețile noastre, în paralel cu dezvoltarea sa, însă, se ridică o serie de întrebări care pentru Uniunea Europeană trebuie să devină prioritare. Mă gândesc, de exemplu, la apărarea minorilor pe internet, la protecția și promovarea libertății de exprimare, problemele legate de viața privată și siguranța datelor și problema atribuirii pe web a unor domenii deci cred că, ținând cont de globalitatea internetului, e răspunderea Uniunii Europene să susțină acest forum și delegațiile Parlamentului European trebuie să continue să promoveze acolo valorile europene prin interacțiunea cu ONG-urile și cu reprezentanții parlament, parlamentelor cu obiectivul de a garanta pentru cetățenii europeni o rețea independentă, liberă, bazată pe libertatea de exprimare. Mulțumesc, spune președintele. Și acum domnul Maria. Mulțumesc foarte mult. După cum știe toată, toată lumea, internatul dă un avânt economiei cunoașterii și sporește democrația. Trebuie să ne gândim la teme importante. Ce vom face, de exemplu, cu problemele care au o pondere economică? Ce se întâmplă cu noile întreprinderi create? ce se întâmplă cu controlul tehnologiilor, a cercetării atunci când se încalcă drepturile individuale. Și apoi se mai pune problema rolului statelor. Există state și guverne care sunt autoritare și care limita, limitează libertatea de exprimare, încalcă drepturile personale. Trebuie să luăm măsuri și trebuie să punem capăt activităților delicvente desfășurate pe internet. Trebuie de asemenea să protejăm persoana. Avem nevoie de un internet plural, pluralist, participativ, cu participarea cetățenilor, a universităților, care să fie siguri și care să protejeze datele personale. E foarte bine să reînnoim mandatul acestui forum. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Iacoceci. Trebuie nam ovaj poseban forum Vă mulțumesc, doamnă președinte. Acest for dedicat guvernanței internetului este deosebit de important. Mandatul ar trebui să fie prelungit și uh, ne-am dorit, de fapt, ca acest mandat să fie prelungit pe o perioadă mai lungă decât uh, un an de zile, pentru că acest uh, lucru ar asigura o mai bună funcționare a acestui for. Trebuie să garantăm toate principiile menționate, libertatea, respectarea drepturilor omului și așa mai departe. Însă internetul nu mai este astăzi pur și simplu un uh, serviciu, ci face parte din viața noastră uh, cotidiană. Petrecem foarte mult timp pe internet și cred că avem nevoie de o nouă filozofie Cred că ar trebui să începem să discu- uh, discutăm despre a cincea libertate a Uniunii Europene și anume libertatea digitală. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Etheridge acum. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Internetul creează putere eliberează informația către toată lumea. Putem să avem acces la mai multe informații doar printr-un mic uh, aparat pe care îl ținem în mână, nu? Deci nu e nicio surpriză că politicienii doresc să-l guverneze, să-l controleze, pentru că, de fapt, cunoașterea este putere și cunoașterea înseamnă libertate. Sigur că trebuie să ne ferim de abuzuri, sigur că uh, nu trebuie să permitem uh, să înflorească infracționalitatea pe internet, dar trebuie să fim siguri că politicienii nu controlează internetul, nu controlează cunoașterea informațiile și cunoașterea trebuie să curgă liber, oamenii trebuie să știe adevărul și trebuie să avem informație și cunoaștere inspira, care să inspire o, democra- o revoluție democratică, prin democrație să ne revenim în Europa cu adevărat. Mulțumesc foarte mult! Doamna Sojarova. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Rare ori uh, văd un asemenea consens uh, între toate grupurile politice din Parlament. Asta ne demonstrează importanța comunității europene. Dacă uh, reușim să ne punem de acord, atunci, într-adevăr, uh, putem să jucăm un rol cheie și principal și la nivel mondial uh, în problema internetului. Și da, se va prelungi mandatul, după cum ne dorim cu toții, se va prelungi mandatul forumului acestuia global de guvernanță a internetului, de aceea doresc ca toți reprezentanții noștri să promoveze într-adevăr principiul deschiderii și accesului egal la internet, precum și a, al pieței unice digitale și a neutralității a, uh, rețelei. Mulțumesc, președintele întrerupe. Da, doamnelor și domnilor, spune vorbitoarea, cred că reprezentanții noștri vor apăra aceste valori. Mulțumesc și acum domnul Negrescu

Mulțumesc foarte mult, domnul Noghi. Az előrejelzések szerint az internetgazdasághoz kötődő domnule președinte. Internetul poate duce la o creștere economică de 11%, o contribuție majoră la produsul intern uh, brut întreprinderile mici și mijlocii folosesc internetul, iar IMM-urile care recurg la internet evoluează și se dezvoltă mult mai repede în comparație cu cele care nu folosesc internetul. Deci este clar cât de important este internetul și din punct de vedere economic. Însă, libertatea de pe internet este abuzată de infractori există și o dimensiune uh, teroristă, există și uh, pornografie infantilă, aspecte de care trebuie să ținem cont. Trebuie să sprijinim dezvoltarea internetului, însă trebuie să insistăm mai mult și pe uh, siguranță. Trebuie să controlăm mai bine conținutul abuzat de uh, infractori. Mulțumesc, care acum domnul Boni. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, câteva puncte de expus aici. În primul rând, trebuie să reînnoim mandatul acestui forum de guvernanță a internetului și mulțumesc doamnei Pilar del Castillo pentru această inițiativă. În al doilea rând, e important pentru că ne aflăm în fața unei noi uh, lupte în care noi trebuie să apărăm uh, valorile noastre pe internet, libertatea, neutralitatea netului, dreptul la viață privată și securitate. Nu dorim o balcanizare a internetului și un model uh, multiplu de guvernanță a internetului este singura garanție că aceste valori vor fi uh, păstrate și apărate. Și sigur că acest model multiplu de guvernanță a internetului e cea mai bună platformă pentru discuțiile la nivel global uh, în legătură cu un echilibru între libertate, viață privată, dezvoltare economică și securitate cu respectarea tuturor acestor dimensiuni. Și în al patrulea rând, în Europa, noi avem nevoie de uh, rețele uh, mult mai puternice între forumurile naționale ale guvernanței pe internet. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Doamna Mordva acum. Köszönöm szépen, kezdjünk el egy kicsit a lényegre térni. Vă mulțumesc. Aș propune să discutăm aspectele esențiale din această, ale acestei teme. Aș dori să-l întreb pe, domn, pe domnul comisar care este situația supravegherii întreprinse de diferitele agenții de informații care supraveghează oamenii fără să respecte drepturile omului. Mă gândesc la Statele Unite ale Americii, la Regatul Unit și la alte state care au cerut propriilor servicii de informații să supravegheze traficul de informații al uh, cetățenilor europeni. În urmă cu aproximativ un an, Parlamentul European a adoptat un raport în acest sens și aș dori să îl rog pe domnul comisar să ne spună uh, care este situația anchetei uh, referitoare la această supraveghere în masă? Pentru că este o întrebare deosebit de importantă. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum uh, dau cuvântul domnului Ansip din partea Comisiei. Domnule președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați, Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere fructuoasă. S-au adus în discuție multe chestiuni care fac parte din uh, elementele importante ale activității Comisiei. Comisia Europeană susține cu tărie modelul uh, de guvernanță uh, pentru internet, acela cu mai multe părți interesante pentru că în felul acesta internetul cu caracterul lui multidimensional și transnațional a reușit să, înflor, să înflorească și să aducă inovații cu toate beneficiile acestei revoluții digitale. modelul acesta, forumul respectiv, a adus împreună foarte multe părți interesante pentru deschise libere și oneste și va putea să facă acest lucru și trebuie să facă uh, mai mult pentru a îmbunătăți acest forum, care s-a dovedit util și de mare valoare. După cum știți, Comisia Europeană a fost uh, unul dintre contributorii financiari cei mai puternici la acest forum este vital pentru stabilitatea de care are nevoie organizație pentru a putea funcționa așa cum trebuie. În concluzie, Comisia apreciază extrem de mult activitatea noastră în această zonă, iar e nevoie de progrese reale în ceea ce privește guvernanța internetului, astfel încât să existe structuri inclusive, transparente, structuri care să fie corecte din punct de vedere tehnic. Altfel, riscul este că abordarea interguvernamentală va fi cea care va câștiga teren. Guvernanța care presupune mai multe părți interesate trebuie să fie întărită. Trebuie să fie credibilă și trebuie să fie inclusivă. Și exact aici Uniunea Europeană cu valorile sale puternice care presupun respectul drepturilor omului, diversitatea și statul de drept, Tocmai aici Uniunea Europeană trebuie să-și arate rolul de lider la nivel internațional. Trebuie și putem să facem față acestei datorii. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte! Am primit Mă întreb dacă nu cumva domnul comisar n-ar trebui să răspundă la întrebările puse de parlamentari. Evident, discursul dumneavoastră a fost scris de cineva. Uh, Prima jumătate a fost citită la început, a doua jumătate a fost citită după așa zisa dezbatere. Nu de asta suntem aici. Ca membru al Parlamentului, ca politician ales, vreau să-mi răspundeți la întrebare. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să spun că nu este momentul la care uh, comisarul uh, trebuie să răspundă la întrebări și se bucură de libertatea de uh, expresie. Am primit, cum spuneam, la patru rezoluții 009 20